procedură legislativă ordinară. Textele documentelor vor fi publicate în procesul verbal acestei sesiuni. Înainte de a trece la ordinea de zi, uh, notez că domnul uh, deputat Glețos are o observație uh, pe punct de procedură. Mulțumesc, domnule președinte stimați uh, colegi, în Grecia, pe 25 ianuarie, a, uh, poporul elen a ales un nou guvern, iar uh, donatorii um, și creditorii Greciei exercită noi presiuni asupra țării noastre. Uh, eu vreau să vă rog și vă invit să faceți în așa fel încât să nu mai existe aceste presiuni asupra eh, Greciei. Este un apel al meu personal pe care vi-l împărtășesc. Mulțumim, domnule Gleță, spune președintele. Și atunci trecem la ordinea noastră de zi. Tot un punct de procedură? Întreabă președintele. Vă rog

niciunul din punctele de procedură care au fost inițiate nu au fost puncte de procedură ci au fost discursuri. vă rog frumos să, dacă e o intervenție pe punct de procedură așa să fie că altfel ne înscriem cu toții. Ja, Ihre Äußerung hatte auch nichts mit der Geschäftsordnung. Nici intervenția dumneavoastră nu avea legătură cu regulamentul de procedură. doamnă tapardell declarațiile membrilor parlamentului care sunt făcute în afara acestei săli plenare și dumneavoastră faceți referire la declarațiile ale deputat, colegului deputat pe care nu le-a făcut aici, ci undeva în Italia, nu pot fi urmărite și nici sancționate de mine. Îmi pare foarte rău. Pentru toate chestiunile pe care le-ați enumerat în legătură cu colegul Bonano sunt responsabile în măsura în care aceste declarații sau acțiuni se petrec în incinta Parlamentului European. Pentru declarațiile făcute de și acțiunile întreprinse de domnul coleg Bonano în acest Parlament, eh, voi eh, reacționa în cursul zilei de mâine Uh, în același uh, timp, uh, în ce privește unele declarații xenofobe sau rasiste făcute în afara Parlamentului European, nu am nicio jurisdicție, aici trebuie să fac trimitere la autoritățile judiciare competente din țările respective. Am. Și acum revenim